comisie, o întrebare la comisie referitor la toleranța zero față de mutilarea genitală feminină, așa că o să dau cuvântul domnului Garcia Perez, care este autoarea acestei întrebări. Gracias, presidenta, señora... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doamna comisar, mutilarea genitală feminină este considerată în plan internațional ca o încălcare a drepturilor femeilor și fetelor și arată că există un tratament ilegal între uh, genuri. Este de altfel și o discriminare extremă a femeii. Această mutilare genitală feminină însă este practicată pe femei minore, pe fete minore și de aceea este și o încălcare a drepturilor copilului. 180 de milioane de femei uh, suferă astăzi uh, de consecințele acestei practici. Tocmai de aceea, eh, adunarea generală a ONU a adoptat o rezoluție pentru combaterea eh, mutilării genitale femeile. Statele membre sunt invitate să elaboreze strategii de combatere a acestei practici, și anume prin educație, prin instruirea personalului medical, dar și prin uh, o schimbare a mentalității la nivelul uh, factorilor locali, al politi- politicienilor, a factorilor de influență care pot uh, determina o schimbare a comportamentului. Vreau să citez uh, o luptătoare pentru drepturile femeii și împotriva mutilării genitării feminile. Nu voi uita niciodată acea zi. Am avut, am avut 12 ani împreună cu sora mea, am fost la bunici. Dintr-o dată am fost uh, uh, uh, luați și ne-am dus la mătușa mea, o mătușa mea pe care am iubit-o, pe care am vizitat-o. Dintr-o dată am fost Introduse în, introduse uh, în baie și ne-au uh, desfăcut picioarele. Nu mi-a plăcut, uh, am, n-am știut ce mi se întâmplă, n-am văzut cuțitul, dar mi s-a spus că nu trebuie să-ți fie frică pentru că, uite, așa devii tu din fetiță femeie. Um, femeia uh, a continuat această practică, cândva ni s-a alăturat și mama noastră, care nu a putut să ne facă nimic, nu a putut să ne ajute cu nimic. Toată viața noastră ni s-a spus că femeile trebuie să fie robuste, trebuie să uh, știe să sufere și să nu vorbească foarte mult. Iată, doamnă președintă, uh, asta este declarația unei victime și ca ea sunt milioane în Europa, în peste tot în lume. Există în Uniunea Europeană femei care sunt victime ale mutilării feminine genitale, dar această mutilare genitală este practicată de regulă atunci când aceste femei se află în uh, statele lor de obârșie. Chiar și așa, uh, cunoaștem cazuri în cel puțin 13 state membre ale Uniunii Europene, chiar unde s-a practicat mutilarea genitală femininilor. Comisia în 2013 a publicat o comunicare care se numește către uh, combaterea și eliminarea mutilării genitale feminine. Noi dorim să ne folosim de această comisie, uh, de această comunicare și în această dezbatere vrem să întrebăm comisia ce a făcut, ce măsuri intenționează să ia pentru ca statele membre să elaboreze indicatori specifici pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare. Cum veți implementa în politica noastră externă această um, chestiune? pot să vă spun că tema justiției afacerilor interne este strâns legată de obligațiile care revin statelor membre în combaterea acestei practici de mutilare genitală feminină. Vreau să știu foarte concret care sunt măsurile pe care Comisia le ia pentru a trata acei solicitanți de azil care se adresează nouă pentru protecție internațională uh, din cauza tocmai acestei mutilări genitale feminine. Sunt femei uh, foarte multe care sunt uh, vizate aici și care ne preocupă pe noi și trebuie să le ajutăm cu mijloacele politice pe care le avem la dispoziție tocmai de aceea și Națiunile Unite au, au constituit din această problemă o prioritate și dacă legile nu sunt suficient de dure și nu sunt puse în aplicare cu consecvență, atunci nu vom putea să ajutăm aceste femei și fete care vor suferi traume psihologice și fizice de lungă durată dacă protejăm comunitățile, le protejăm pe de-a întregul și nu nu trebuie să uităm nici organizațiile societății civile care colaborează cu autoritățile pentru combaterea mutilării genitale feminile. Trebuie să trebuie să uh, combatem orice formă de violență care în secolul 21 în Europa nu-și mai are locul. Deci, uh, chiar dacă există argumente invocate, argumente culturale, trebuie să răspundem la aceste argumente spunând că totuși oamenii stau pe primul loc. Mulțumesc, doamna Curova, din partea Comisiei. Uh, I want to thank the Parliament and namely Madame. Mulțumesc uh, Parlamentului și doamnei Garcia Perez pentru eforturile de a elimina mutilarea genetică și susținerea uh, susținerea acordată în uh, ansamblu acestui efort de eliminare și combatere a mutilării genitale. Comisia are o poziție foarte clară împotriva violenței împotriva femeilor, inclusiv a mutilării genitale. E o practică care, de fapt, violează drepturile omului și drepturile copilului. Încalcă integritatea fizică a femeilor și fetelor și are un impact negativ major asupra sănătăților, a bunăstărilor, care durează o viață întreagă. Poate adesea duce și la moarte. Comisia, împreună cu Serviciul de Acțiune Externă, ia următorii pași după acțiunile la care ne-am angajat în comunicare uh, emisă. Ce facem pentru sporirea informațiilor și a cunoașterii? Așa cum știți, s-ar putea să existe 125 de milioane de victime în întreaga lume și 500 de mii de victime doar în Uniunea Europeană. Din păcate avem prea puține informații de încredere despre unde are loc această mutilare genitală, de către cine și sub ce forme. De aceea e important să aflăm mai multe, să strângem mai multe informații. Împreună cu Institutul European pentru Egalitate de Gen vom elabora o metodologie comună și indicator pentru a putea estima riscul de uh, mutilare genitală în toate statele membre. Studiile instituțiilor europene vor spune mai multe despre motivele care stau la continuarea acestei practici sau abandonarea ei în unele locuri în cadrul migranților din Uniunea Europeană. Astfel vom reuși să creăm o strategie eficientă pentru eradicarea acestei practici. Acum, să vă spun ce vom face pe partea de prevenire pentru a induce schimbarea socială de mentalitate în familii, nu e suficient să venim cu instrumente juridice. De aceea, Comisia susține și va susține și în continuare activitatea la toate nivelurile, incluzând comunitățile care practică acest tip de mutilație, atât în UE cât și în alte țări. În scurt timp, Comisia va pune la dispoziție 4,5 milioane pentru proiecte transnaționale, începând un proces de licitație pentru a combate astfel de practici grave în Uniunea Europeană. Comisia finanțează în momentul de față patru campanii din state membre de conștientizare a problemei uh, orientate concret către mutilarea genitală. Iar în uh, acțiunile noastre externe susținem o serie întreagă de astfel de măsuri. Avem proiecte cu o structură clară pe partea de justiție, pe drepturile femeii și așa mai departe. Cu ajutorul Parlamentului vom elabora o platformă pe internet pentru profesioniști care intră în legătură cu femei, fete care riscă acest tip de mutilare și aș dori ca în acest sens să vă mulțumesc în special pentru acest ajutor. Comisia lucrează și pentru a include mutilarea genitală în uh, un set de linii orientative pentru statele membre, pentru sisteme de protejare a copiilor. Cum protejăm victimele? Există directiva cu privire la, direct, la drepturile victimelor. Aceasta ar trebui transpusă până în noiembrie 2015. Ea asigură victimelor acces ușor la susținere profesionalizată și le protejează față de orice probleme ce pot apărea uh, în timpul uh, urmăririlor. Comisia a lucrat cu mai multe state membre pentru a implementa această directivă. Recent, chiar săptămâna trecută, pe 6 februarie, Ziua Internațională pentru Toleranță Zero în ceea ce privește mutilarea genetic, genitală. Scuze. Comisia mai distribuie și materiale informative pentru medici și specialiști prin platforma e-justiție. Să vă spun câte ceva despre dimensiunea externă. Accesul la justiție, accesul la ajutor, inclusiv respectarea drepturilor și dreptul de a nu suferi de practici uh, tradiționale sunt incluse în strategiile noastre, în planul de acțiune externă pentru femei. Promovăm egalitatea de gen, avem dialog politic cu guverne partenere și aducem în discuție acolo drepturile omului, problemele de sănătate și drepturile femeilor. Avem inițiative de lobby pe care le susținem pentru a îmbunătăți legislația națională și dezvoltarea de politici naționale corespunzătoare cu privire la drepturile femeilor. Și în al treilea rând, avem inițiative pe care le susținem de îmbunătățirea capacităților de conștientizare pentru toate sectoarele societății. O dată pe an organizăm și o formare specifică de gen în serviciul de acțiune externă, la care participă și Parlamentul, și Comisia, și Serviciul de Acțiune Externă și se organizează și în misiuni, în sediul central și în statele membre din 2012 am invitat Amnesty International care să prezinte o situație cu privire la această problemă. Mulțumesc! Începem cu această listă pe care sunt predominant femei, cum era de așteptat, cu doamna Negri din partea grupului PPE. Merci, madame. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Le Grip. Cu ocazia acestei zile internaționale, toleranță zero împotriva mutilării genitale feminine, grupul PPE își asumă rolul care îi revine în această luptă pentru combaterea mutilării genitale. Este un scandal, e scandalul ce se întâmplă și trebuie să înceteze această barbarie, pentru că în fiecare an aproape 3 milioane de femei, de tinere, unor chiar copile, sunt supuse acestor torturi, până la urmă aceste mutilări genitale feminine care sunt săvârșite în numele așa zisei tradiții sociale, numele așa zisor uh, considerente religioase sau culturale și acest lucru sunt, se, se cunoscut chiar pe teritoriul Uniunii Europene, sunt vreo 500 de mii de femei și de copile care la rândul lor se confruntă cu astfel de practici de neacceptat Așadar, noi, spuneam, grupul PP am salutat și în continuare salutăm angajamentul asumat de către Comisia Europeană și planul de măsuri prezentat în noiembrie 2013 de către Comisie, dar la vremea respectivă ne-am exprimat regretul că acest plan de acțiune care la o primă vedere părea foarte ambițios, nu era însoțit și de un calendar foarte exact care să permită totuși să facem o evaluare a măsurilor luate deja și în egală măsură nici nu venea cu o enumerare de măsuri concrete, eficace, ca să putem consolida în adevăratul sens al cuvântului lupta noastră a tuturor împotriva mutilării genitale feminine. Doamnă comisar, eu, repet, eu la cunoștință de afirmațiile foarte precise, de angajamentele exprimate aici și de lista de măsuri anunțate pe viitor, pe care ni le ați prezentat aici în amănunt. Luăm la cunoștință de acest lucru, ele merg în direcția corectă și corespund obiectivului pe care îl urmărea această întrebare orală și anume aceea de a ne permite să mergem mai departe și de a putea avea o foaie de parcurs cu repere clare în orice caz, nu o să stăm un an de zile ca să dezbatem încă o dată acest subiect. Așteptăm niște angajamente ferme și o să fim cu ochii în patru. Mulțumesc și acum din partea socialiștilor, doamna Arena, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, și Mulțumesc, și doamnei comisar, pentru prezentarea pe care ați făcut-o referitor la măsurile care ar putea fi întreprinse de către Comisia Europeană. Firește că putem să declarăm mulțumit de acest catalog care e destul de complet și care vizează accesul la servicii de sănătate și în același timp protecția tinerilor și în același timp pentru solicitanții de azil și care are legătură și cu această măsură la nivelul Comisiei pentru a combate, spuneam, mutilarea. În aceeași, mutilarea. De asemenea, sunt de acord cu punctul de vedere al colegii mele, nu există un calendar precis în acest moment și deci avem acest uh, catalog pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră. Ce te faci însă cu calendarul exact, cu datele exacte și cu obiectivele urmărite? Spuneți noastră că e greu să se strângă date deci ce s-a ales de acest proces de strângere a datelor? Uh, pentru că azi e greu de demonstrat că statele membre au lansat niște procese eficace. Cum evaluați dumneavoastră aceste procese și eficacitatea lor? Dacă spunem că în acest moment avem o protecție internațională pentru aceste tinere, care deci n-ar trebui să riște să fie expulzate într-o țară în care se practică excizia, deci mutilarea genitală, știm prea bine că există țări așa zise sigure care la modul general de fapt nu practică acest tip de operațiune de excizie și știm foarte bine că există alte țări unde se recurge la mutilarea genitală, însă se spune bine, dar noi nu trimitem tinerile către aceste țări. Pe când vii dintr-o regiune de nord și ești trimis undeva în sud, pot să vă spun că nu e cea mai fericită alegere și există o mare nesiguranță referitor la practicile statelor membre în ceea ce privește combaterea excizii femine și dumneavoastră veniți cu Ita mai pomelnicul de uh, măsuri și bune intenții, însă aș fi vrut să știu ce părere are Consiliul de modul în care se aplică toată această listă de măsuri minunate ale Comisiei. Mulțumesc și acum două minute. Doamna von Storch. Ja, Frau Präsidentin, Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor, și bună seara și domnilor care mai sunteți prin sală. Problema mutilării genitale eh, feminine nu pare să fie problema europeană Ehm, impresia se eh, oferă că ar fi o chestiune pur africană. Numai că, din păcate, este o problemă care a imigrat și în Europa. Și în ce privește infracțiunea eh, de mutilare genitală feminină în Europa, trebuie să spun că cea la care vrea să practice această mutilare genitală nu respectă cultura noastră și nici nu poate fi integrată în cultura noastră. Noi nu vom accepta și nici nu vom integra această mutilare genitală feminină, cum nu tolerăm niciun fel de mutilare nici a femeilor, nici a bărbaților, nici a băieților și nici a femeilor, nici a copiilor sau bebelușilor. Punct. Iar în ce privește aceste infracțiuni comise în Africa, vreau să spun următorul lucru. Femeile și fetele eh, de acolo au nevoie de ajutorul nostru Uh, Mizereore este o organizație care apreciază că uh, în prezent sunt mutilate 157 milioane de femei. Foarte puține dintre ele primesc vreun fel de, de asistență. Da? Uh, nu vreau să creez aici imagini ale dușmanilor, dar din păcate și poate că asta îmi va atrage multe critici, o Problema este că organizațiile creștine, organizațiile misionare, catolice și nu numai, sunt acelea care prin activitatea lor participă direct la, la propagarea fenomenului mutilării genitale feminine ca o reacție la aceste activități ale organizațiilor care, organizații creștine care fac totuși un efort foarte, foarte mare în a curma această practică. Thank you. I'm delighted to hear. Mulțumesc. Mă bucur de ceea ce am auzit de la doamna comisar cu privire la acest plan important pentru a încerca să soluționăm această problemă a mutilării genitale. Am tot vorbit de valori, ale, de număr de victime, dar nu putem spune cu exactitate câte fete suferă în fiecare an, pentru că nu avem date de încredere. Ce putem spune însă este că fete, de multe ori în cele mai uh, sărace sau uh, dezavantajate zonele societății, uh, sunt cel mai expuse. Acum, iată, Comisia ajută statele membre să informeze cetățenii, oferă formare pentru experți, ceea ce e foarte bine. În Regatul Unit, primul și singurul caz de acuzare a unui doctor arată că cunoștințele profesioniștilor sunt uh, slabe. Acest doctor spunea că nu a primit niciodată informații despre acest tip și nu știa despre politicele spitalelor cu privire la mutilarea genitală. Trebuie să pregătim profesorii, medicii, polițiștii și alți profesioniști, astfel încât ei să poată trage semnale de alarmă și ca să știe ce au de făcut când sunt confruntați cu dovezile. O astfel de formare, de pregătire durează doar câteva zile, dar altfel fetele Uh, supuse acestui tratament riscă să trăiască o viață întreagă cu această, acest bagaj. E o practică tristă și trebuie să lucrăm cu toții împreună cu comunitățile pentru a schimba aceste atitudini și pentru a discuta subiectul. Trebuie să susținem femeile curajoase care refuză să-și permită ca fetele lor să treacă prin această procedură și să se recunoască semnalele de alarmă când acestea există. Mulțumesc! Un minut 30 pentru doamna Bjork din partea GUE. Mulțumesc foarte mult. Mutilarea genitală feminină este o formă de violență teribilă împotriva femeilor. Obiectivul este întotdeauna același. Opresiunea femeilor, limitarea sexualităților, limitarea vieților publice violența împotriva femeilor apare în anumite comunități, în tradiția lor și e un exemplu foarte trist al violenței împotriva femeilor. Dacă dorim să ne implicăm, trebuie să implicăm această activitate într-o formă mai largă de combatere a tuturor tipurilor de violență împotriva femeilor. Avem nevoie de solidaritate în acest sens, trebuie să luăm acțiuni comune în beneficiul tuturor femeilor și fetelor care să poată trăi o viață fără violență, dar trebuie să ne uităm la violența structurală patriarhală din cultura noastră, care se întoarce, putem merge în trecut până la arderea vrăjitoarelor pe rug. Femeile trăiesc în continuare în teamă, în fiecare zi, o teamă care le poate domina viața de zi cu zi. Vorbim aici de o violare a drepturilor de bază și de aceea Comisia trebuie să vină repede cu o propunere legislativă de combatere a tuturor formelor de violență asupra femeilor, inclusiv mutilarea genitală. Mulțumesc. Urmează domnul Sebastia, două minute. Señora presidenta, muchas gracias a la comisaria por estar con nosotros. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamne comisar, și vreau să felicit și pe raportoarea autoarea întrebării, pentru că întrebare pertinentă. Pretența mea aici, deși este una minoritară, arată că, așa cum s-a spus, nu este o problemă care să intereseze doar femeile, ci ar trebui să intereseze pe toată lumea, toată societatea. În orice caz, ne tot izbim de această problemă pentru că ne izbim de o diferență foarte mare între ceea ce anunță Comisia și ceea ce face. Comunicarea din 21 noiembrie 2013, așa cum s-a spus, este o comunicare foarte bună, însă nu vedem să se facă pași înainte și ne lipsește acest calendar. Mutilarea genitală feminină este o crimă, o infracțiune care trebuie să fie pedepsită acolo unde este săvârșită, de aceea este important din partea Comisiei să ceară țărilor membre că atâta vreme care cele care nu aplică încă principiul acesta să-l aplice și cei care uh, expulzează tinerele în țări extracomunitare unde să fie mutilate trebuie să fie sancționate ca să știe că nu există impunitate și în acest sens mutilarea genitală feminină este mai presus de toate un act de violență împotriva femeilor. Când oare Comisia o să ia măsuri pentru a veni cu această directivă împotriva violenței uh, de gen? pe care o cerem de atâta vreme. Nu e doar o problemă legală, numai 41 de cazuri de mutilarea a ajuns în tribunal european, deși există 500.000 de victime și 180.000 de femei care riscă acest lucru. Multe dintre femeile supuse acestui risc se supun unui obicei, ceva de neevitat. Deci păcar nu știu că e vorba de o infracțiune și multe dintre ele nici nu ajung în fața tribunalelor din cauza presiunii mediului lor, anturajului lor. Trebuie ca femeile să poată denunța aceste practici. Trebuie să știe că toate instituțiile europene sunt alături. Trebuie să lucrăm la educare și integrare, pentru că, așa cum spuneau rapoartele UNICEF, sărăcia și marginalizarea sunt, uh, permit continuarea acestei practici în Europa. E nevoie de campanii de denunțare puternice, de politici responsabile, de integrare și în același timp politici umanitare și de azil. E nevoie de o abordare uh, generalistă pe care Parlamentul a cerut și o repetă în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Burs, un minut din partea EFDD. Uh, Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Zeci de mii de cazuri de mutilare genitală feminină există în Regatul Unit și nimeni nu a fost adus în fața justiției pentru asta. Este eșecul unei politici de multiculturalism care a făcut ca această, această practică să se eh, răspânzească în Regatul Unit. Politicieni, Eh, experți specialiști au, au închis ochii pentru a nu fi etichetați eh, ca rasiști atunci când eh, afirmă în mod explicit aceste infracțiuni se, toți experții se tem să se pronunțe în mod răspicat și prin atitudinea lor tacită fac ca mii de fete să sufere de pe urma acestei practici eh, vechi eh, și cât se poate de eh, păcătoasă. Protejarea copiilor noastre, noștri trebuie să treacă și să fie prioritate față de corectitudinea politică. Acceptați un cartonaș albastru, cu toate că vă spun de acum că o să limitez intervenția cu cartonaș albastru. Acceptați o intervenție cu cartonaș albastru? Doamna Burs. Uh, uh, de acord cu doamna de la UKIP că trebuie făcut mult pentru a combate această mutilare genitală feminină, dar v-aș întreba de ce ați refuzat să votați pentru uh, rezoluția parlamentară a UE cu numărul 13 care condamnă cu fermitate mutilarea genitală feminină. Cred că UKIP ar face mai bine dacă și-ar orienta ideologia, dacă ar da deoparte ideologia anti-UE și cândva cel mai bine să se și cooperăm dacă vrem să schimbăm lumea. Well, I actually wasn't here when when that was taken. Eu n-am fost aici când a fost uh, acel vot. Uh, sunt un membru nou al Parlamentului, dar libera, liberal-democrații uh, și-au uh, luat uh, partea în acest uh, eșec și să știți că ceea ce mă privește este o, este o rușine că s-a ajuns aici. Mulțumesc. Un minut. Doamna Mayer, un minut. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Het zal je maar gebeuren. Je bent 15 jaar. Mulțumesc, doamnă președinte. Închipuiți-vă. Închipuiți-vă că aveți 15 ani și sunteți forțată să treceți printr-o astfel de procedură. Statele suverane trebuie să combată această procedură. Avem la nivel mondial 125 de milioane de victime în Uniunea Europeană 500 de mii. În multe țări, ca și în țările de jos, se pedepsește prin lege. Dar totuși există zeci de mii de fete care au, femei care au trecut prin această procedură. Tot, majoritatea provin din state islamice, Eritrea și unele similare. Este un uh, fenomen îngrijorător. Discuția aceasta despre uh, societatea multiculturală nu și are locul aici. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să oprim islamizarea continentului și imigrația în masă. Mulțumesc, dăm cuvântul doamnei Estaras Feragut, două minute. Desde el Partido Popular. Mulțumesc, doamnă președinte. Partidul Popular condamnă încălcarea extremă a drepturilor omului care presupun, pe care o presupune mutilarea genitală feminină. Odată la șase minute, o copilă cade victima acestei nenorociri. 28 de țări în continuare practică acest tip de mutilare. Nu este nicio întâmplare, nu ține de coincidență, nici de tradiție, nu ține de cultură, de onoare. Ceea ce se întâmplă este o crimă, este violență și eh, întotdeauna este un moment foarte bun ca să facem ceea ce se impune iar uh, modelul uh, Diri, Waris Diri, top model, Uh, și uh, musulman în același timp a rupt codul tăcerii și a povestit experiența ei uh, spunând că avea doar trei ani și a fost mutilată de către o bătrână a clanului său și că a realizat cel mai grav tip de mutilare feminină pe care o poate suporta o femeie, infibularea și uh, practic a devenit atunci portare de cuvânt a ONU. În noaptea anunții, soțul ia un cuțit și taie înainte de a-și penetra soția cu forța practic uh, o femeie nu se poate căsători și este expulzată și tratată ca prostituată dacă nu se supune acestei tradiții. Familiile consideră cu tărie că o femeie trebuie să se supună acestei operațiuni pentru a fi pură. Practic, aceasta este o dovadă a virginității, iar aceste femei sunt coloana vertebrală a continentului african. Ca urmare a acestor mutilări, femeile practic se confruntă cu multe afecțiuni psihologice și fizice pe întreaga durată a vieții. Există un proverb în Somalia conform căruia acest proverb spune că cei care că ceea ce ne vizează pe noi vizează și pe ceilalți. Acesta este motivul pentru care cerem Comisiei o mai puternică voință politică, asta pentru a elimina, elimina mutilarea genitală feminină și cerem să spunem, reprimarea acestor practici, ridicarea acestor practici la nivel mondial. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ward, un minut. Um, I have been moved. Am fost impresionată de uh, campania împotriva mutilării genitale feminine care mi-a arătat că colaborarea dintre diferiți actori la nivel comunitar, la nivel local, poate schimba foarte multe. Campaniile sunt limitate în timp, dar temele rămân aceleași. De aceea trebuie să ne implicăm împreună cu organizațiile societății civile pentru conștientizarea acestui fenomen și pentru a impune cu adevărat o toleranță zero. O cale pentru a face acest lucru este să găsim posibilitatea ca aceia care au, acelea care au devenit victime ale acestei ritual să poată sparge tăcerea, să își poată mărturisi uh, orarea prin care a trecut, astfel încât comunitatea să își dea seama exact că această chestiune trebuie combătută peste tot și acasă și în străinătate peste tot în lume. Trebuie să vorbim mai mult și mai deschis despre această chestiune și trebuie să uh, vorbim despre aceste lucruri pe un limbaj care, doamna președinte, întrerupe și dă cuvântul doamnei Jidnanska, 1 minut 30. pani Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu câteva, câțiva ani citeam uh, cartea Trandafirul deșertului și am fost șocată, nu cunoșteam acest fenomen. Această practică, iată că se continuă și în zilele noastre. Chiar și astăzi, multe uh, fete și femei sunt supuse acestor practici oribile, lucru care nu poate fi scuzat nici măcar de motivele de sănătate. Multe fete pierd mult sânge și apoi uh, suferă o viață întreagă. Iată de ce este necesar să condamnăm acest fenomen astfel încât să fie interzis prin lege în state africane precum uh, Costa de Fildeș. De aceea trebuie să facem tot ce putem în Uniunea Europeană pentru a preveni astfel de cazuri și să-i pedepsim pe cei care desfășoară astfel de fapte și pe părinții care permit ca acest lucru să se întâmple copiilor lor. Merci. La parole este Madame Mulțumesc, doamna Bersera, timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Jurova. Mutilarea genitală feminină reprezintă o practică brutală, crudă și de neacceptat. Este o crimă împotriva drepturilor omului, față de care arătăm toleranță zero. Nu acceptăm niciun fel de invocare a tradiției, culturii sau a vieții private. La fel ca și violul, acesta este unul dintre instrumentele terorismului prin care se transformă corpul femeii într-o armă de război. Și nu este un fenomen străin, cam jumătate de milion de femei, de copii au fost și femei au fost mutilate în Europa. Doamnă Jurova, vă cer măsuri specifice, o bază de date europeană, un plan de măsuri cu un buget suficient și un calendar bine definit pentru punerea lor în practică, precum și ratificarea Convenției de la Istanbul din partea Uniunii Europene și cer președinției letone să facă din asta o prioritate. De asemenea, oferind domnului Mukwege prețul, premiul Saharov, am arătat uh, că acest lucru este important pentru că acest lucru s-ar putea întâmpla mamei, fiicei sau soției mele. Mulțumesc, doamna Valina, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Da, într-adevăr. că la mutilación genital se considera una... Mulțumesc, doamna președinte. Mutilarea fe genitală feminină este una din crimele cele mai odioase și este o încălcare a drepturilor femei și, femei și drepturilor copiilor. În același timp, este forma cea mai extremă a manifestării patriarhalismului și simbolizează în același timp supunerea femeii în fața bărbatului și tocmai de aceea mutilarea genitală feminină trebuie să fie recunoscută ca urmărire și discriminare pe uh, motive sexuale. De aceea uh, Eh, cred că trebuie să urmăm rezoluția Națiunilor Unite. Nu știu dacă eh, doamna comisar poate să pună în aplicare în tocmai această rezoluție, pentru că eh, nu poți pur și simplu să trimiți pe cineva înapoi care este solicitant de azil în condițiile în care a suferit și așa ceva dar în același timp trebuie să acționăm și informa- Potriva bărbaților care sunt și ei responsabili de acest fenomen. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, sunt mai multe femei și să vreau să intervin și eu aici. Haideți să ne ferim un pic la statisticile acestei barbarități, pentru că vorba de, bar- de barbarie, mă iertați. Spunem că sunt vreo 3 milioane de femei în fiecare an care sunt supuse mutilării genitale feminine anual cam 8.000 în fiecare zi, deci vreo 500 de mii dintre ele sunt în europeană. Multe dintre ele de multe ori acest lucru se întâmplă chiar pe teritoriul Uniunii Europene. Circumcizia, excizia, cauterizare, infibulare, vorbim aici de efecte colaterale la nivel fizic și mai ales efecte psihologice fizice, la nivel moral, femei cărora li se elimină practic dovada sexualității, din care se, pe undeva îi se taie sufletul. Asta e un act de barbarie și sunt de acord cu doamna Jurova care spune că trebuie să acționăm pentru a preveni aceste evenimente și probabil că prevenirea asta o fi și o treabă bună, dar mai ales trebuie să lucrăm asupra dreptului de azil a celor care reușesc să evadeze sau care vor să fugă din țările respective. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Goda. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum să nu fi de acord cu ideea de toleranță zero împotriva mutilării genitale feminine, o practică barbară care contravine culturii și civilizației europene? Aceste nenorociri se referă la 175.000 de femei în lume, dar 500.000 dintre ele sunt în Europa și asta este o nenorocire. Iar Uniunea Europeană a încurajat imigrația masivă, fără însă a cere respectarea legilor și asumarea acestora și a proslăvit uh, practicarea culturilor chiar în cadrul țărilor noastre. Dumneavoastră vorbiți acum de garantarea unei ocrotiri pentru aceste victime prin procedură de azil, însă urmarea unei astfel de măsuri o reprezintă încurajarea în țările de origine a acestor practici oribile prin crearea unei noi căi de acces către migrație și azil. Nu această politică de azil trebuie făcută, ci trebuie sancționată această practică de către statele membre, să ia măsuri în acest sens și acest lucru ține de competența exclusivă a statelor membre. O măsură la nivel european nu are nici o valoare în acest sens. Doamna Gabriel, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, doresc să vă reamintesc faptul că nu există niciun pretext cultural, tradițional, legios care să justifice mutilarea genitală feminină Trebuie să facem tot ce ne stă putință pentru a pune capăt acestei crime. Aș vrea să insist asupra cinci elemente. În primul rând, vorbim despre comunicarea din partea Comisiei adoptată în noiembrie 2013. Suntem cu toții de acord pentru că vorbim de un calendar precis pentru aplicarea acestor măsuri enumerate. Mai departe, insist asupra rolului pe care trebuie să-l joace Institutul European pentru Egalitatea de Gen pentru a ajuta statele membre să pună la punct indicatori specifici în ceea ce privește mutilarea genitală feminină. În al treilea rând, dimensiunea externă a politicii de eradicare a acestei mutilări. Vă atrag atenția asupra uh, Uh, cât de importantă este o coerență și o coordonare perfectă între dumneavoastră, doamna înalt reprezentant, reprezentantul pentru drepturile omului, comisarul pentru dezvoltarea și ajutor umanitar și migrație. Trei cuvinte cheie așadar, coordonare, schimb de informații și acțiuni complementare pentru a putea asigura consistența abordării Uniunii Europene. În al patrulea rând, cred că e important un proces de reflexie în legătură cu această problemă și includerea ei în politica de migrație. Pe de o parte, în cer de azil, iar pe de altă parte trebuie să acordăm atenție tinerelor care vin din comunități de imigrație din Europa și care riscă să fie ă, expulzate în țara lor și haideți să nu cădem în capcana exciziei medicalizate, oricum ar fi act medical sau nu, este un abuz, iar campania de sensibilizare trebuie să țină cont de această tendință și să nu locuiască un rău cu un rău și mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rodriguez! Obrigada, Sr. presidente. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Există o chestiune foarte importantă. Mai întâi, nu există niciun fel de justificare pentru uh, mutilarea genitală feminină. Nu pot să justifici, să argumentez cu nimic, uh, nici cu cultură, nici cu istorie, nici cu aspecte religioase. 125 de milioane de uh, Eh, femei în afara Uniunii Europene sunt mutilate, 150.000 de femei eh, riscă să fie mutilate chiar la noi. Eh, deci există chiar și în Europa practici medievale care sunt uh, uh, funcționale. Europa noastră este încă barbară, este încă uh, patriarhală, încă incapabilă să se aplece cu seriozitate asupra acestor cifre. Dumneavoastră spuneți, doamnă comisar, că nu știți să confirm, nu aveți de unde să confirmați aceste cifre. Eh, ce să zic, doamnă comisar, dacă sunt 500 în loc de 5.000 sau 5.000 în loc de 50.000 sunt prea puține cifre ca să ne preocupe pe noi? Pentru că, doamnă comisar, peste tot, eh, acolo unde nu intervenim, aceste mutilări vor fi continuate. Vorbitoarea este întreruptă. Doamna Vișnevska. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, ascult cu atenție și sunt uh, supărată. Este pentru a noua oară că am avut, am sărbătorit ziua toleranței zero împotriva mutilării genitale. A noua oară. Și cum arată situația astăzi? 140 de mii de femei în lume, spune vorbitorul, sunt mutilate, deci afectate 2 milioane pe an jumătate de milion de femei sunt afectate în Uniunea Europeană. Sunt uh, cifre de speriat. Astăzi, în secolul 21, iată, se ajunge la astfel de practici sadice. V-am ascultat și n-am găsit nimic concret în spusele dumneavoastră. Putem să mai vorbim mult și bine, însă nu rezultă nimic concret care să le ajute pe femei. Cine vorbește în numele acestor femei dacă noi nu ne implicăm astăzi aici pentru viața lor? Așadar, doamna comisar, ce măsuri concrete propuneți? Doamna Forența. În minut. Grație, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, doamnă comisar. Cred că ar trebui ca discuția noastră să fie situată în contextul corect. Problema nu este că ești creștin, creștin sau nu în Europa, problema este că trebuie să combatem o nenorocire cum este aceasta și uh, riscăm să avem derapaje rasiste, așa cum am auzit de mai multe ori în această seară. Important este să ne concentrăm pe libertatea femeilor, dreptul la autodeterminare, autodeterminare inviolabilitatea integrității corpurilor. Asta trebuie să fie baza europei noastre. Dacă noi spunem spunem acest lucru? că trebuie să oprim violența pe care o exercită bărbații asupra femeilor în multe feluri. Multe dintre ele țin de tradițiile patriarhale. Știm foarte bine că nu mai putem aștepta, nu mai putem aștepta ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul și să se dea naștere unui angajament concret prin care să se ceară și ratificarea de către statele membre acestei convenții. Lipsesc date statistice Eurostatul care vine cu statistici de mir pentru ce habar nu are de dimensiunea acestei probleme în Europa. Cred că într-o zi ca cea de astăzi în care deplângem alte victime în zona mediteranei, cred că ar trebui să rezolvăm această problemă. Stimată doamnă, nu mai aveți timp. Spune doamna președinte, doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna comisar Iurova. Anul trecut am lăudat comunicarea dumneavoastră privind uh, oprirea și combaterea acestei practici barbare care încă și astăzi afectează milioane de fete, de femei este o crimă, este o infracțiune, o încălcare a drepturilor copiilor și trebuie ca statele membre să pună în aplicare legile prin care poate incrimina mutilarea genitală feminină. Trebuie ca și părinții și cei care practică mutilarea genitală să fie implicați în uh, aceste anchete și trebuie să terminăm odată cu impunitatea pentru aceste infracțiuni. Uh, Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să participe la conștientizare, la diseminarea de informa- informații în legătură cu riscurile medicale și să conștientizeze, crească conștientizarea cu privire la efectele fizice și psihice de lungă durată. Trebuie să ridic, ne ridicăm vocea împotriva acestei uh, practici uh, barbare. Uh, Există și inițiative laudabile locale, cum ar fi organizația Toscan din Somalia, care consistă, constă chiar din femei care au suferit această traumatizare nu există nicio cultură, tradiție sau religie care justifică încălcarea uh, drepturilor copiilor și fetelor. Doamna comisar, vă rog ca după aceste uh, laudabile vorbe să veniți și cu relatări despre fapte. Domnul Nilsson, un minut. Mulțumesc. Mutilarea genitală este o tradiție veche de mii de ani. E dificil de tratat și e drept, trebuie ca toleranța noastră să fie zero. Societatea se modernizează, dar așa arată realitatea pentru milioane de femei în întreaga lume. Mutilarea e un tabu, în special în locurile unde are loc. Femeile spun că nu e, atât, nu e doar o problemă fizică, ci e ca și când li s-ar coase gura. Deci, trebuie să ne uităm nu doar la riscurile mutilării, trebuie să fie parte din politicile pentru femei, politici care să le încurajeze pe femei să progreseze. Ne-am uitat la diverse politici și trebuie să continuăm în această direcție, să susținem femeile. Mulțumesc, doamna Gerling, un minut. Mulțumesc, doamna comisar, mulțumesc, doamna președinte. Sunt toți de acord că mutilarea genitală feminină este una dintre formele cele mai barbare de controlare a um, sexualității unei femei și asta pe durata întregii vieți. Întrebarea care se pune astăzi însă este ce putem face noi astăzi în Europa și Cred că e o mare minune faptul că ne-am adunat cu toți aici și că vorbim despre soluțiile pentru viitor și e cazul să ne și pornim la drum. Din păcate, nu există suficiente sancțiuni, trebuie să transmitem bune noastre practici, să aplicăm legea, trebuie să avem um, urmăriri penale reușite ca să arătăm că uh, avem politică reușită. Doamna Bearder s-a referit un pic la situația Regatului Unit și la ultimele tentative de urmărire penală a acestor fapte. Sunt niște prime tentative, de fapt, și asta în ciuda faptului că s-au alocat 1,4 milioane lire sterline în urmă cu un an pentru a se uh, realiza problema. Un medic a fost achitat tocmai pentru că nu i s-a spus de către mutilarea genitală feminină. Deci este extrem de important ca această campanie de informare să fie pornită. Vă mulțumesc. A mutilação genital feminina é sem dúvida uma das formas mais hediondas. Doamna Zuber, mutilarea genitală feminină este una din cele mai uh, grave forme de violare a drepturilor femeilor, dar este și o violare a încălcare a drepturilor copiilor. Cauzează uh, răni deosebit de grave și prejudicează iremediabil psihicul, fizicul, organele genitale ale femeilor. Este de asemenea uh, o crimă care este, se desfășoară departe de ochii publicității, este o, un fenomen obscur și de aceea nu, nu poate fi combătut cu mijloacele clasice ale unei campanii de conștientizare. Trebuie să prevenim cumva aceste acte teribile care sunt până la urmă Eh, inclusiv eh, datorate unor condiții macroeconomice impuse din eh, spre Uniunea Europeană. Vorbitorul este, vorbitoarea este întreruptă. Matera. Are cuvântul doamna Matera. Un minut și 30. Mulțumim, doamna președinte. În 2006, Parlamentul European pentru prima oară ridica problema urgentă a combaterii acestei probleme a mutilării genitale feminine din perspectivă europeană. O perspectivă care are la bază conștiința faptului că, deși acest fenomen a fost eradicat în, alte culturi decât a noastră, multe dintre femeile obligate să conviețuiască și să trăiască cu urmările devastatoare a acestor practici, în sensul că au fost pur și simplu supuse împotriva voințelor, trăiesc uneori chiar pe teritoriul Uniunii Europene. Doamnă comisar, în noiembrie 2013, instituția pe care o reprezentați dumneavoastră de aici enumera o serie de măsuri care vizau să combată acest fenomen, un fenomen barbar. Însă, faptul că nu există termene exacte pentru transpunerea acestor măsuri complică foarte tare această posibilitate de a evalua eficacitatea acestor măsuri și de ce a venit momentul să facem un mare efort și statele membre trebuie să sprijine aplicarea prevederilor naționale care interzic această practică și care trebuie să fie coordonată cu măsuri de sprijin ale victimelor. De asemenea, trebuie să facem eforturi pentru a sprijini comunitățile precum și profesioniștii care participă la acest sector. În februarie în acesta am sărbătorit Ziua Internațională împotriva mutilării genitale feminine, iar dacă dorim ca acest lucru, acest eveniment să aibă ce semnificație, dacă vrem să avem o contribuție la eradicarea acestui fenomen, a venit momentul să lansăm un proces de reflexie și apoi mai ales să trecem la fapte. Mulțumesc și acum domnul Marta, un minut. Mulțumesc, președinte. Constat că nu sunt foarte mulți bărbați care să fi intervenit pe acest flagel atât de grav care este mutilarea genitală feminină. Păcat! Haideți să eliminăm ideile preconcepute. Acest subiect vizează și bărbații în momentul în care este atacată umanitatea. Haideți să ne ocupăm de mutilarea genitală feminină. Ce înseamnă acest concept? Înseamnă că sunt mutilate femeile, că sunt rănite, că sunt uneori ucise. Vorba de o tortură continuă. Această mutilare este efectul unei inegalități profund înrădăcinate între bărbați și femei. Ați spus-o și dumneavoastră, această problemă nu este una doar a Africii, afectează și Europa. Deci deci ce este de făcut? În prezent trebuie sensibilizată și mai ales trebuie înleznit schimbarea mentalității, trebuie încurajată ratificarea Convenției de la Istanbul și trebuie să reflectăm la un sistem de azil care să ia în calcul acest flagel atât de grav și faptul că nu este condamnat de unele țări. Aceste femei nu sunt victime, sunt niște luptătoare, cum spunea doctorul Mukwege, lupta care se dă este alături de ele. Mulțumesc!

și eu nu am cuvinte când văd această imagine cu o, care prezintă o femeie cu un ciop de sticlă în mână cu care practică mutilarea genitală feminină. Dacă această mutilare este premeditată, atunci este o infracțiune, o crime și dacă bărbații spun că așa ceva este corect și că le plac femeile astfel mutilate, atunci mă întreb cum pot ei să doarmă liniștiți noaptea când, când uh, femeile lor suferă zi de zi, când copiii sunt deformați fizic? Da? Um, eu la 9 ani am uh, fost invitată la o petrecere și scrie ea și uh, am fost uh, surprinsă că nu au existat alți copii la această petrecere, uh, doar, uh, doar încă o altă fată. Iată ce ni relatează o victimă care a suferit această atroce mutilare în Spania, nu în altă parte. Deci avem nevoie de instrumente juridice, avem legi să, pentru protejarea victimelor și potențialelor victime, atât în Uniunea Europeană cât și în uh, afara ei. Trebuie să combatem aceste convingeri uh, uh culturale pentru a uh, combate acest fenomen, pentru a ascunde, pentru a face ca acest ciob, ca aceste lame să dispară. Mulțumesc. Atspindi kai kuriuose pasaulio regionuose giliai įsišaknijusią ir dažnai net mūsų Europoje gyvendinamą. Această procedură e o tradiție profundă în multe țări din lume, dar e cea mai cruntă formă de violență asupra femeilor. Apare și în Europa, așa cum s-a zis, se încalcă astfel fe- drepturile femeilor la integritate fizică. Astăzi avem aproximativ 500 de femei în Europa care sunt supuse acestui, acestei proceduri. Există o serie de cazuri în instanță instanță conform institutului, dar doar 41 de cazuri de fapt. De aceea trebuie să aducem la cunoștință opiniei publice această problemă pentru femeile din ziua de astăzi. Uniunea Europeană ar trebui să aplice eficient responsabilitatea juridică, să urmărească astfel de cazuri și așteptăm, doamnă comisar, soluții reale. Mulțumesc. Urmează domnul Știr. Mulțumesc, doamnă președinte. Cam 140 de milioane de femei și tinere sunt supuse mutilării genitale feminine în plan mondial și cam 500 de mii dintre ele uh, suportă acest lucru pe teritoriul Uniunii Europene. Și se întâmplă de multe ori ca motivele pentru care se practică acest lucru să fie de natură culturală, însă dreptul la cultură trebuie să fie restricționat dacă încalcă alte drepturi ale omului, așa cum se întâmplă în mod evident cu mutilarea genitală feminină. Mutilarea genitală este o încălcare a dreptului la libertate, siguranță, demnitate, dreptul fetelor și femeilor de a fi sănătoase și, sănătoase și nu fi torturate. Uh, Uh, și când se ajunge la deces, se reprezintă chiar o încălcare a drepturilor la viață și sau toate celelalte drepturi decurg din dreptul la viață, așa încât trebuie să protejăm aceste Uh, drepturi și trebuie să combatem aceste practici tradiționale atât de dăunătoare. Mutilarea genitală feminină se realizează în 28 uh, de țări din Africa și în Asia Orientală și aceste țări primesc ajutoare de dezvoltare. Haideți să folosim această pârghie în lupta noastră pentru combaterea mutilării genitale, politica de dezvoltare trebuie să fie folosită pentru a combate celelalte încălcări ale drepturilor omului și de aceea în calitatea membrului Comisiei de Dezvoltare, cer doamnei comisar să ne spună în ce măsură cooperează cu domnul comisar Mimița pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna da un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu câteva zile, în cadrul Zilei Mondiale declarată de către ONU, Organizația Mondială a Sănătății a comunicat statisticile îngrozitoare nepractici, crude și barbare. Se estimează că sunt 85 de milioane de copile care sunt supuse mutilării genitale. În unele țări ale cornului Africii, cum sunt Somalia și Eritrea, dar și în Egipt, Guinea, acolo fenomenul implică cam 90% din prăjitura feminină. Anche nella nostra Europa, nella mia... Victimele însă sunt și în Europa, în Italia, unde uh, estimările la zi ne arată că 40.000 de femei în continuare sunt supuse acestei practici care le lipsește de plăcerea sexuală și le transformă în obiecte și în același același timp aduce atingeri și pune viața în pericol. Trebuie să luptăm pentru o legislație severă care să interzică această practică, să prevadă sancțiuni și sprijin pentru victime. Trebuie să promovăm o campanie de informare țintită uh, împotriva unei practici tribale cu considerente tribale și culturale. Suntem de acord cu apelul Amnesty International și uh, urăm curaj femeilor. Stimată doamnă, spre doamna președinte, vi s-a scurs timpul. Doamna Regner, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, ați auzit din partea tuturor antivorbitorilor mei, practic aceeași, aceleași cuvinte, același mesaj, fie că am venit din stânga sau din dreapta eșicherului politic. Cu toții, cu toatele, spunem că mutilarea genitală feminină desconsideră demnitatea umană, că este o, info, este o infracțiune. Și în concluzie, Uniunea Europeană nu trebuie doar să discute, să dezbată, ci trebuie să intervină, să acționeze. Dumneavoastră ați vorbit de campanii de informare, dar pentru mine este foarte important ca aceste campanii de informare uh, să continue, dar să fie doar o completare a unor măsuri de combatere și incriminare a mutilării genitale feminine. Vă rog să preluați asta și să duceți cu dumneavoastră acest mesaj al, al membrilor Parlamentului European. Cu toții spunem același lucru, indiferent de partid. Mulțumesc. Vrem la procedura catch the eye, doamna Petir este prima. Aveți un minut, vă rog. Prețenițe, genitalno sakačenje je najčešće djevojčica u vrlo... Situația aceasta a mutilării genitale reprezintă o problemă majoră, iar cauzele sunt grave și pe termen lung. Nu e vorba doar de durere și de teme, dar și complicații, apoi probleme la sarcină, la naștere, chiar, chiar decesul. Sunt doar câteva dintre urmări. O practică deplorabilă care aduce atingere bunăstării femeilor și mândriei lor. Sunt afectate în special femeile tinere și fetele. Este deci o problemă pentru copii, o încălcare a drepturilor omului. Și în Uniunea Europeană se ajunge la astfel de frontiere, la, la, scuze, la astfel de cazuri sau sunt fetele sunt uh, duse în țările de origine și uh, supuse acestui tratament acolo. Important este ca victimele să nu mai fie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 Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru menționarea planului de acțiune pe care l-am intuit. Nici nu pot să-mi imaginez că în secolul 21 mai trebuie să vorbim despre așa ceva. Trebuie să ne punem întrebarea cum se s-a putut ajunge aici, cum se putut ajunge la o răspândire chiar și în Europa a acestei practici atât de uh, feroce. Chiar și în țara mea, în Portugalia, există uh, zeci de cazuri de mutilare genitale feminine. Sunt cazuri mai vechi, cei drept, dar există. Și fiecare caz este un caz prea mult, dar este vorba aici de zeci de mii de cazuri. Instituțiile europene, instituțiile internaționale au atât de multe instrumente la îndemână. Trebuie să investim în educație în, eh, în, peste tot în lume trebuie să desfășurăm campanii de informare, de conștientizare, în special în regiunile care sunt eh, expuse la riscul cel mai mare. Comisia Europeană trebuie să-și asume un risc foarte activ, cât se poate de activ, pentru ca Vorbitorul este întrerupt în repetate rânduri, nu se mai aude nimic. Proedre. Mulțumesc. Raportul 2013 ajunge la concluzia că mutilarea genitală este o barbarie modernă la nivel mondial și constată că există victime în cel puțin 13 state membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, Franța și Regatul Unit. Această mutilare genitală încalcă grav drepturile omului, iar pericolul prin această practică în sine e suficient motiv să se, ar trebui să fie suficient motiv să se afere azil. Trebuie înlăturată această practică, avem nevoie de mai multe acțiuni. E nevoie, în primul rând, de prevenire și de urmărirea penală a făptașilor și protejarea uh, și urmărirea făptașilor și protejarea victimelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, dragi prieteni, dragi co-luptători Cred că în seara aceasta am auzit multe povești dure. Îmi pare rău că suntem atât de puțini în sală în această seară. Iată, în timp ce noi vorbeam aici, 420 de fete au suferit această procedură, nu toate prin uh, intermediul unor instrumente cur- chirurgicale curate. Din contră, mă tem că suntem, mă pare rău că suntem atât de puțini și aș dori să le spun bărbaților prezenți că și femeile trebuie să se poată bucura de actul sexual. Iată cât de puțin suntem, suntem 40 de oameni, foarte puțini bărbați. E clar că această luptă nu este nici pe departe câștigată. Trebuie să convingem bărbații din această lume să înceapă această luptă. Și asta între toate grupurile politice. Am văzut mulți co-luptători, dar știu că mai trebuie să facem foarte multe până înlăturăm aceste fapte. Mulțumesc, doamna Zaborska hoci mám veľký rešpekt pred náboženským cítením a vierou človeka. Trebuie să înlăturăm această practică. Eu respect convingerile religioase ale fiecarei persoane, dar trebuie să subliniez că această mutilare nu apare de fapt menționată în nicio religie. Nu știu de câte ori am discutat acest subiect în urmii, ultimii 10 ani. Am adoptat rezoluții, am organizat conferințe, dar această dezbatere, iată, ne-a arătat că, de fapt, nu am ajuns prea departe. Situația trebuie discutată în cel mai serios mod cu putință. Trebuie să luăm măsuri clare, dar nu cred că ar trebui să folosim asta ca o scuză pentru adoptare rapidă a Convenției de la uh, Istanbul din 2010. Asta trebuie lăsat la latitudinea statelor membre, iar Comisia nu are niciun drept să pună presiune asupra statelor membre în acest sens. Mulțumesc, următorul vorbitor gospođo predsjednice kao ljudsko biće i liječnica sam zgrožena. doamnă președinte ca ființă umană și medic pe deasupra mă declar îngrozită de această practică și doresc să sprijin ideea unor măsuri accelerate și eficiente, mai ales în ceea ce privește urmărirea penală a unor astfel de fapte în temeiul teritorialității. Multe dintre victime, 500.000 dintre acestea, trăiesc în spațiul Uniunii Europene și numai 41 de cazuri au fost uh, urmărite penal. Este o rușine acest lucru și nu putem uh, combate o problemă pe care nu o cunoaștem suficient. Trebuie să uh, anchetăm, să verificăm toate aspectele acestei probleme și să îi instruim pe profesioniști. Trebuie să îi protejăm pe cei care sunt în pericol direct, nu există termene exacte în comunicarea comisiei, e doar o listă așa de bune intenții. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Tomasic, Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Și eu susțin, fără niciun fel de rezervă, măsurile severe care sunt necesare pentru a aduce la sfârșit uh, și pentru a combate definitiv aceste practici în Uniunea Europeană. Din păcate, cele mai bune legi nu uh, servesc cu nimic dacă ele nu sunt puse în aplicare. Și mulți, uh, multe organizații, multe autorități se luptă, din păcate, fără succes împotriva acestei, acestui flagel. Este de altfel și un flagel de sănătate publică. Însă trebuie ca mutilarea genitală feminină să facă parte din politica de integrare, în ce prive politica de imigrare. Și uh, trebuie să uh, nu uh, facem referire doar uh, la, să facem trimitere doar la practicile motivate culturale în anumite țări, ci nu trebuie să arătăm tuturor că nimeni nu este deasupra uh, legii în Europa. Mulțumesc. Presidenta, este problema necesită una răspunsă multidisciplinar. Mulțumesc. Această problemă trebuie contracarată multidisciplinar, atât prin serviciile sociale, cât și prin cele medicale și juridice. Trebuie să pregătim persoanele care lucrează în acest domeniu, trebuie să ne implicăm împotriva acestei practice neomenești. Lipsesc informații, femeile sunt supuse la astfel de practici grave. Cu toții trebuie să acționăm trebuie să apărăm aceste drepturi ale persoanelor. Aceste drepturi nu le pot fi luate. Trebuie să identificăm riscurile, trebuie să convingem familiile care riscă să facă un uh, concediu în țara de proveniență și să facă de uh, un, vacanță coșmar pentru fetele lor. Știm că nu e calea corectă. Se poate combate astăzi această mutilare. Trebuie să acționăm la fața locului, dar avem nevoie de susținere europeană. Mulțumesc. Timpul a expirat. Doamna Chinici. Grazie, Presidente Mulțumesc, doamnă președinte. Datele referitoare la aceste practici de mutilare genitală feminină sunt în continuare alarmante atât în țările terțe cât și în Uniunea Europeană. Vorbim de date parțiale, lucruri care complică și mai tare situația și ideea de a pune la punct strategii și e, măsuri care să vizeze victimele actuale și potențiale, pentru că aproape că nu există pedepse și de prea multe ori asta din cauza că femeile, victimele, nu denunță aceste fapte. În ceea ce privește minori, există riscul de victimizare secundară în cazul în care sunt înstrăinați de familii ca urmare a condamnării și măsurile pe care le-a prezentat doamna comisar pentru eradicarea fenomenului este uh, importantă, însă trebuie să fie transpusă în practică, să se regăsească sub formă de legislație, campanii de sensibilizare și unei accelerări a progresului cultural în Europa și în afara ei, care să vizeze combaterea și mai ales preîntâmpinarea acestei forme și altora de violență împotriva femeilor și copilelor. Încheiem această prejudură spontană cu doamna Honeywell. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul la această dezbatere ca în calitate de deputat care reprezintă o circumscripție în care există și se practică și acum mutilarea genitală feminină. Este o practică absolut barbară și sunt de acord cu toate cele spuse de antivorbitorii și antivorbitoarele mele. Dar trebuie să vă spun că punerea în aplicare a legii nu funcționează. Nu au fost pus sub acuzație făptașii în Regatul Unit, cu toate că sunt cunoscuți de mulți ani. Franța a um, înregistrat succese mai importante, dar trebuie în primul rând să încurajăm comunitățile însele că această practică este greșită. Trebuie să înțelegem aceste femei, aceste femei tinere care vor să uh, rupă tăcerea. Trebuie ca Uniunea Europeană Comisia Europeană să ofere planuri de finanțare a acestor comunități care reușesc să se ajute de unele singure. S-a încheiat procedura catch de are cuvântul doamna comisar Jurova. Vážené dámy, vážení pánové, věřte prosím, že jsem stejně. Mulțumesc. Să știți că și eu sunt la fel de șocată și îngrozită ca și dumneavoastră. E trist că această practică continuă și că cifrele sunt atât de mari, nu doar în afara Europei, ci și în Europa. Am văzut aceste cifre recente cu puțin timp în urmă. Înainte nu conștientizasem faptul că această practică barbară are loc pe continentul nostru. Am analizat toate instrumentele care ne stau la dispoziție în Uniunea Europeană și ce pot face statele membre și trebuie să vă spun că statele membre au legislația care le permite să urmărească în instanță această practică. Chiar dacă nu e menționat în codul penal, chiar dacă mutilarea genitală în sine nu e menționată în codul lor penal, întotdeauna veți găsi fapta vătămării grave, de exemplu, cu consecințe pe termen lung, cu efecte asupra sănătății. Deci statele membre pot folosi propriile uh, legi sunt totuși mirată să constat cât de puțin folosesc statele membre această posibilitate. Vorbim de toleranță zero. Dar pe când vorbim de toleranță zero, e un lucru de la sine înțeles, adică nici nu ar trebui discutat și când vorbim de mutilare genitală, de multe ori aud argumentul că, iată, e vorba de o tradiție. E un lucru care există de mii de ani în respectiva cultură și că nu ar putea fi eradicat peste noapte. Întotdeauna voi susține respectarea tradițiilor și a culturii, Însă, aceasta se poate face, sau nu putem spune asta când tradiția nu respectă deloc sau niciun fel uh, tradițiile din Uniunea Europeană. Există legislație în domeniul azilului, care și aceasta cere statelor membre, atunci când desfășoară proceduri de acordare de azil, să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile și în special femeilor și copiilor, fetelor care ar putea fi supuse acestui risc, acestei practici. Iată că avem, deci, instrumentele de care avem nevoie. S-a spus în această discuție că Comisia nu ar avea dreptul să pună presiune asupra statelor membre. Sigur că nu, dar avem dreptul să încurajăm statele membre să nu amâne implementarea legislației. Sigur că e dificil să lupți împotriva unui fenomen dacă nu știi cât de uh, largă este problema, despre ce scală vorbim. Aș putea să vă dau date statistice pe care le-am primit din anumite state membre. Sunt state în care problema e gravă, dar în alte state membre, cifrele recente care ne stau la dispoziție sunt abia din 2007, deci nu avem date recente. Nu prea pot să înțeleg de ce nu încearcă toate statele membre să uh, elaboreze aceste date. În multe țări e vorba doar de estimări, așa cum am spus, uh, E într-adevăr dificil să culegi date de încredere pe acest subiect. Tocmai de aceea trebuie să cooperăm mai bine cu diferitele agenții. Vă aduceți aminte că cu altă ocazie am menționat o nouă strategie cu privire la drepturi egale pentru femei și bărbați, strategie la care lucrăm și un capitol important în această strategie se referă și la combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor. Și aici vom elabora un plan de acțiune și sperăm că acesta ne va permite să luăm măsuri concrete. Din experiența mea, însă, un astfel de plan nu va fi suficient de bun dacă datele pe care le bazăm nu sunt suficient de bune. Aici trebuie să mai lucrăm și, de fapt, am început să facem deja acest lucru. Cam atât am dorit să spun deocamdată. Cred că ne vom reîntâlni periodic cu această temă. E un subiect serios. Eu vă stau la dispoziție ori de câte ori e nevoie, nu doar în plenară, ci și între sesiuni și vă stau la dispoziție pentru a vă da informații cu privire la ceea ce face Comisia. Înțeleg faptul că cereți măsuri concrete. Mulțumesc! Mulțumesc foarte